if you want to take your seats, then... Vă rog să vă așezați ca să putem începe ședința. În primul rând să discutăm despre ordinea de zi. V-a fost transmis uh, luni seară. Dacă nu este nimeni împotrivă, domnule Omarce, vă rog, doriți să interveniți. Je vous remercie de me... Doamnă președinte, mulțumesc că, că mi-ați dat cuvântul și vreau în primul rând să vă amintesc de articolul 130, alineatul 5 din regulament privind uh, întrebările scrise. Ce spune acest articol? Dacă o întrebare nu poate primi răspuns uh, într-un uh, interval de 3 săptămâni, uh, Uh, pentru chestiunile prioritare sau șase săptămâni în chestiuni neprioritare după transmisia către destinatar, acea, chestiune, acea întrebare poate fi pusă pe ordinea de zi a următoarei ședințe a Comisiei Competente. Pe 18 decembrie am adresat Comisiei o întrebare prioritară referindu-se la independența față de industria tutunului a sistemului european de urmărire și monitorizare a comerțului cu tutun. Nu am obținut răspuns în intervalul prevăzut de regulament și atunci ați dat curs cererii mele de a pune pe ordinea de zi a comisiei noastre această problemă. Pe 20 februarie Săptămâna trecută, ordinea de zi a comisiei noastre avea inclusă această problemă, dar întrebarea mea a rămas fără răspuns. Și trebuie să vă spun că sunt uimit să văd că luni această întrebare a fost retrasă de pe ordinea de zi. Suntem parlamentari, avem o serie de drepturi înscrise în regulament. Și pentru credibilitatea instituției noastre și pentru respectul față de deputații europeni, este răspunderea dumneavoastră în calitate de președinte să aplicați regulamentul. De aceea, mă întreb care sunt motivele pentru care acest punct a fost uh, retras de pe ordinea de zi. Nu pot decât să constat că atunci când vine vorba de industria tutunului, se întâmplă mereu la fel. Sta par mereu complicații. Pentru că am dorit să uh, întreb Comisia Europeană în legătură cu aprobarea din uh, 10 octombrie 2018 uh, în legătură cu stocarea datelor privitoare la uh, industria tutunului. Pe 21 știți că pe 21 decembrie s-a luat o le, uh, decizie cu privire la actorii istorici ai uh, industriei tutunului. Știți la ce mă refer? E vorba de comerțul paralel cu tutun și cred că este o problemă serioasă. Între timp, Organizația Mondială a Sănătății a uh, a emis uh, protocolul care a și intrat între timp în vigoare și acum trebuie să adaptăm reglementările europene în funcție de acest protocol. Deci acest punct ar trebui să figureze pe ordinea de zi astăzi. Nu îl văd pe ordinea de zi și vă rog să votăm înscrierea acestui punct pe ordinea de zi, pentru că deja ne-am abătut suficient de la regulament. Sunt parlamentar, comisia mea nu mi-a răspuns la întrebare și consider că acest punct ar fi trebuit să figureze pe ordinea de zi pentru a fi dezbătut. Mulțumesc! Vă mulțumim! Desigur, aveți dreptate, comisia ar fi trebuit să răspundă. Săptămâna trecută, comisia nu a indicat nimic cu privire la vreun răspuns. Între timp, au transmis versiunea în limba engleză pe care v-am transmis-o și dumneavoastră, iar până la sfârșitul acestei săptămâni veți primi și uh, răspunsul lor în limba franceză. Uh, de aceea s-a hotărât, secretariatul a hotărât să fie eliminat de pe ordinea de zi ca să primiți și versiunea limba franceză. Dacă doriți să includem pe ordinea de zi o dezbatere pe marginea acestui subiect, mai ales că ați menționat câteva aspecte pertinente, prin coordonatorul dumneavoastră puteți propune iar noi și cu acordul celorlalte grupuri politice putem include pe ordinea de zi. Însă, în ceea ce privește chestiunea legată de răspunsul comisiei, se pare că răspunsul a sosit, i-a doar în uh, limba engleză, versiunea în limba engleză. Înțeleg că nu vreți să faceți uh, solicitarea de includere pe ordinea de zi de astăzi. Prin urmare, vorbiți cu coordonatorul, coordonatorii pot uh, discuta între ei pentru a include pe ordinea de zi în viitor. Vă rog, o intervenție scurtă, pentru că trebuie să începem. De... Je veux simplement dire... Vreau doar să spun că, pentru că suntem parlamentari, cât cele câteva atribuții pe care le avem provin din aplicarea strictă a legii, iar comisia trebuie să se adreseze uh, direct uh, cu aceste răspunsuri într-un interval de 3 sau 6 săptămâni către deputații care au pus acea întrebare, ceea ce nu s-a întâmplat. De aceea am, trecut, am cerut uh, înscrierea acestui punct pe ordinea de zi, fără să trec uh, cu această problemă pe la coordonatori iar uh, decizia de a retrage problema de pe ordinea de zi aparține uh, personalului administrativ. Nu cer decât aplicarea regulamentului. N-am obținut din partea comisiei răspunsul direct. Puteau să mi-l adreseze în orice limbă. Nu e asta problema, dar nu am primit nimic. Și ar trebui, în principiu, în această dimineață să putem dezbate această problemă. Mr. Uh... Domnule Margie, vă rog, am uh, notat ce ați menționat dumneavoastră, aveți răspunsul. Înțelegem că nu a fost o procedură mm, așa cum trebuie. Ordinea de zi a fost transmisă coordonatorilor, coordonatorul dumneavoastră nu a avut nimic împotrivă, aveți răspunsul, vă înțeleg, înțeleg ce spuneți, haideți vă rog să depășim momentul. Am notat ce ați menționat. Nu avem uh, nicio propunere de modificare a ordinii de zi. Prin urmare, ordinea de zi imperfectă pentru ziua de astăzi este astfel adoptată și am câteva comunicări. Pe 14 martie, la Strasburg, într-o zi de joi, la ora 9, vom avea o scurtă întâlnire a grupului Envy posibil să fie nevoie să votăm uh, în timp de urgență, având în vedere toate constrângerile legate de ordinea de zi. Veți primi ordinea de zi, proiectul de ordine de zi uh, la timp. Apoi, pe 21 martie, în sesiunea de după amiază, care va fi ținută în rezervă, să știți că ședința a fost anulată. ședința de dimineață rămâne. Apoi, sunteți cu toții invitați la o recepție a Comisiei Envi pentru a marca finalul legislaturii noastre pe 27 martie, după sesiunea de vot de la Strasburg. Mm, m-am gândit să invităm și uh, colaboratorii noștri de la comisie și toți membrii Envi. Vă rog, sunteți cu toții invitați și chiar vă rog să vă marcați în calendar acest eveniment. Acestea au fost comunicările. Aveți de asemenea și procesele de verbare de la uh, ședințele noastre din datele de 21-22 ianuarie și 29 ianuarie și dacă nu aveți nimic împotrivă, le considerăm aprobate la sfârșitul ședinței. Acum urmează un uh, schimb de opinii cu Curtea de Conturi Europeană pe tema sistemului Uniunii Europene de măsurare a emisiilor vehicule. Îi spun bun venit domnului Samo Jarab, membru al Curții de Conturi Europene. Bun venit la comisia noastră. Este membru raportor care ne va prezenta raportul de informare al Curții de Conturi în ceea ce privește răspunsul uh, Uniunii Europene la scandalul Dieselgate este responsabil de mare parte din legislația care este afectată de acest scandal. Prin urmare, abia așteptăm să ascultăm prezentarea dumneavoastră, domnule Gerăb. Vă rog, aveți cuvântul. Doamnă președinte, membrii comisiei, vă mulțumesc foarte mult pentru șansa pe care ne-ați dat-o pentru a prezenta acest raport în ceea ce privește răspunsul Uniunii Europene la scandalul Dieselgate. În primul rând, voi face o referire la raportul nostru cu privire la poluare, pe care l-am menționat ca fi cel mai mare risc la adresa sănătății cetățenilor. Anual sunt peste 400.000 de decese premature din cauza poluării, iar costurile sunt foarte ridicate. Peste 40% din emisii și 11% Uh, din noxe provin de la emisiile de la vehicule. În urma scandalului am văzut că sistemul de control care există la nivelul Uniunii Europene în ceea ce privește emisiile este unul care n-a avut succes. De asemenea, măsurile de reglementare au fost mult slăbite după anul 2000 și totuși nivelul emisiilor a rămas foarte ridicat. În ceea ce privește mașinile Euro 6, nivelul a fost de 6 ori mai mare decât nivelul legal. Curtea Auditorilor a primit o solicitare de a efectua o, un audit în ceea ce privește emisiile vehiculelor. Noi n-am vrut să facem chiar un audit, am vrut să vă oferim acest uh, raport de informare. De ce? În primul rând, Comisia Envy a realizat o muncă extraordinară în analiza sistemelor. Prin urmare, n-am vrut să repetăm parte din activitatea deja desfășurată. Al doilea argument este faptul că Comisia a adoptat măsuri prin o legislație nouă și uh, le-a transmis către EMIS în aprilie 2009. Uh, Însă parte din legislație trebuie adaptată la nivel european și la nivelul statelor membre. Prin urmare, nu putem efectua un audit pe acest subiect. Al treilea argument este faptul că vrem să oferim Parlamentului un raport înainte de alegeri ca să știți exact uh, ce s-a întâmplat după raportul publicat de Comisia EMIS. Raportul nostru de, implementare, de, implement, de informare nu evaluează măsurile puse în aplicare, ci mai degrabă prezintă provocările cu care ne confruntăm. Prin urmare, nu include recomandări, însă scoate în evidență provocările reflectate pentru ca dumneavoastră să găsiți uh, o cale de soluționare. Dacă privim partea pozitivă a celor întâmplate în urma răspunsului la scandalul Dieselgate, Scandalul în sine a demarat schimbări legislative în ceea ce privește verificările emisiilor vehiculelor. Stă în puterea comisiei să uh, măsoare aceste sisteme și astfel au sporit măsurile de verificare. De asemenea, uh, s-a demarat proiectul de armonizare, procedurii de testare mondială armonizată pentru vehiculele personale și vehicule uh, utilitare ușoare cu scopul de a măsura emisiile de dioxid de carbon. De asemenea, a fost, uh, um, pus în, a fost introdus și un test al nivelului real de emisii. părțile terțe interesate, de asemenea, pot efectua teste de emisii, iar uh, rezultatul poate fi inclus în măsurile care vor fi aplicate. De asemenea, am constatat că Există beneficii prin punerea în aplicare a acestui test al noxelor, având în vedere că nivelul a scăzut de la 800 de miligrame la nivelul euro, la motoarele de tip uh, Euro 5 la 500 de miligrame la motoarele de tip Euro 6 și în jur de 168 de miligrame per kilometru. Motivul reducerii este că s-au utilizat uh, tehnologii mult avansate, fără de care nu s-ar fi putut uh, respecta limitele în cadrul testărilor uh, de emisii reale. De asemenea, am scos în evidență faptul că introducerea testului real de um, emisii, și anume nivelul de 128 de miligrame, dacă ar fi adoptat în loc de 168 de miligrame pe kilometri, ar fi mult mai util. Raportul nostru nu include informații cu privire la hotărârea, cu privire la factorii de conformare, având în vedere că noi am adoptat acest raport înainte de adoptarea deciziei. Oricum, Hotărârea este una politică și, mai exact, modul în care va fi schimbată legislația. Noi ce putem face este să vă aducem la cunoștință faptul că am identificat argumente bazate pe dovezi științifice care susțin factorii de conformitate 4, uh, de la punctul 142, dar nu de la punctul 141. În ceea ce privește schimbările pozitive, am scos în evidență faptul că următoarele provocări ar putea avea impact în ceea ce privește punerea în aplicare eficientă a schimbărilor legislative. Producătorii pot găsi testul uh, standardizat um, de armonizare um, pot găsi chiar breșe la acest nou uh, test în ceea ce privește emisiile până în anul 2021. De asemenea, am identificat riscul ca producătorii să optimizeze vehiculele pentru testul de emisii reale și de noxe, astfel încât nivelul să rămână unul ridicat. Eficiența depinde foarte mult de punerea în aplicare de către statele membre de asemenea, depinde și de independența autorităților de testare. Există două cazuri la nivelul Uniunii Europene unde testările sunt efectuate de uh, autoritățile de mediu, așa cum se întâmplă în Statele Unite. Am mai scos în evidență și faptul că noua modalitate de testare efectuată de terți independenți ar putea spori costurile în ceea ce privește testele de emisii reale și procedura de testare mondială armonizată. Mai sunt aspecte care nu au fost acoperite prin acțiunile legislative recente. Vrem să scoatem în evidență în special faptul că e posibil să dureze foarte mult timp până când calitatea aerului în orașe va fi îmbunătățită, având în vedere numărul foarte ridicat de mașini poluante și având în vedere că legislația va fi pusă în aplicare peste câțiva ani. Dat fiind că peste 10 milioane de autoturisme de la diferite mărci au fost rechemate pentru a evolua, evalua programele, Datele ne indică faptul că nivelul noxelor a, noxelor a fost mai scăzut. Scoatem în evidență și faptul că noul cadru aprobat încă se bazează pe modelul de verificare al uh, modelelor de autoturism, deși acest test a, n-a funcționat în trecut. Aș vrea să mai menționez uh, faptul că încă o problemă se are legătură cu manipularea sistemelor de emisie. Uh, Uh, e vorba despre niște filtre. În momentul de față, problematica este sub jurisdicția statelor membre în baza dreptului național, însă pot fi detectate aceste filtre în baza tehnologiilor emergente și a inspecțiilor periodice. Multe, um, spre exemplu, la ITP-uri nu se verifică dacă aceste filtre au fost uh, îndepărtate, filtre care reduc foarte mult nivelul de emisii. A fost o scurtă prezentare a constatărilor noastre și, desigur, vă stau la dispoziție pentru întrebări. Mulțumesc! Well, thank you very much. Now, uh... Mulțumim! Dragi colegi, e rândul dumneavoastră să luați cuvântul. O să adresăm întrebări și observații pentru invitatul nostru și apoi să-i dăm cuvântul pentru a răspunde. Domnul Gerbrandi. Mulțumesc. Mulțumesc uh, Cursii de Conturi pentru studiul său, mai mult decât interesant. Concluziile sale sunt uh, asemănătoare cu uh, cele ale anchetei desfășurate de uh, această comisie și Vă aduceți aminte că am avut o dezbatere pe această temă cu uh, domnul comisar Iancovscă în trecut. Uh, sigur că sunt multe întrebări vis-a-vis -vis de detaliile tehnice ale raportului, dar poate că poate că nu este momentul cel mai potrivit pentru asta. Eu sunt foarte mulțumit de faptul că criticați acei factori de conformitate și că priviți lucrurile din perspectivă tehnică E foarte interesant să vedem că o instituție atât de autoritară, precum Curtea de Conturi, are o atitudine atât de critică. Poate că vă e greu să faceți și alte observații, dar faptul că Comisia a decis să facă apel la uh, decizia instanței este destul de surprinzător. Am și o întrebare concretă în ceea ce privește supravegherea pieței și slăbiciunile sistemului, unde totul depinde de punerea în aplicare de către statele membre. Știm cu toții că asta este o slăbiciune fundamentală în cazul legislației europene. Am cerut inspecții uh, și uh, un serviciu de inspecție european de foarte multă vreme, dar între timp poate că există și alte soluții pe care, în cadrul cărora Curtea de Conturi poate să joace un rol. Știu că colaborați cu uh, curțile de conturi naționale și s-ar putea ca uh, ele să se implice uh, mai, în mod mai activ pentru că e vorba până la urmă de încălcarea legislației. Trebuie discutat acest lucru cu curțile de conturi naționale pentru a vedea dacă putem uh, elabora niște recomandări astfel încât sistemele naționale să devină mai puternice. Mai e o problemă legată de slăbiciunile sistemelor informatice. Uh, vedem că sunt actualizate mereu programele de calculator, uh, dar uh, echipamentele rămân mereu aceleași. V-ați gândit la o modalitate de a obliga industria auto să um, actualizeze și echipamentele, pentru că nu vom putea să curățăm orașele de noxe decât dacă vom putea înlocui aceste echipamente pe milioanele de mașini care circulă în Europa. Încă o dată vreau să vă mulțumesc pentru raportul foarte robust. Thank you very much. Other members? Mulțumesc. Alți membri? Mrs. Evi. Doamna Evi. Grazie, Presidente. Prendo parola anche io perché ci tengo innanzitutto... Mulțumesc. Vreau și eu să iau cuvântul pentru a mulțumi pentru prezentarea raportului Curții de Conturi. Ne bucurăm că este prezentat public în această comisie și cred că ar trebui de asemenea distribuit unui număr cât mai mare de uh, receptori, pentru că este un document important care sublinează neajunsurile din statele uh, membre în ceea ce privește răspunsul la scandalul Dieselgate. Pe lângă sprijinul pentru întrebările domnului Gebrandis, uh, aș vrea să mă refer și eu la câteva lucruri. Um, dotarea, uh, actualizarea echipamentelor despre care vorbea uh, colegul meu este într-adevăr un lucru menționat în raport. La punctul 64 se spune că uh, actualizarea aceasta a echipamentelor, reechiparea cu echipamente moderne ar putea să contribuie mai mult uh, la combaterea polorii decât uh, actualizarea programelor de calculator. Ne-am dorit ca Comisia Europeană să vină cu o inițiativă pentru o acțiune comună la nivelul uh, Uniunii în care statele membre să se implice mai profund. Și rămâne aceeași problemă a actualizării softurilor în dauna actualizării echipamentelor fizice. asistăm acum la discrepanțe majore între ceea ce se face în Statele Unite și ceea ce se face în Europa pentru atenuarea poluării. Acolo Volkswagen a fost obligat uh, să furnizeze echipamente de, uh, care să fie instalate pe automobile. O astfel de măsură nu a fost însă întrevăzută de Comisie sau de statele membre și credem că ea ar trebui încurajată de acum înainte. Am întrebat-o pe doamna comisar Viancovska o săptămâna trecută și n-am primit uh, încă un răspuns foarte clar, dar poate că împreună putem să obținem un răspuns vis-a-vis -vis de recentul uh, acord între Volkswagen și Banca Europeană de Investiții. Putem pune întrebarea, nu știu dacă vom obține un răspuns. Ideea este dacă acest acord se referă la un împrumut de 400 de milioane de euro pentru Volkswagen, însă acești bani se pare că nu sunt destinați reducerii emisiilor. Acest uh, acord uh, însă se referă la promovarea unor uh, sisteme mai eficientă, mai durabilă. Ne întrebăm dacă nu se observă niște motive de îngrijorare cu privire la acest acord, fiindcă nu mi se pare uh, în întregime corect acest acord. Mulțumim. Comisia dorește să spună ceva? aș vrea doar să răspund pe scurt, pentru că s-a pus din nou problema actualizării softului vis-a-vis de actualizarea echipamentelor. Pentru moment, e adevărat că acest lucru este de competența autorităților naționale. Ele trebuie să decidă care dintre aceste programe de calculator sunt mai bune. Iar în ceea ce privește viitorul, vreau să subliniez că Comisia analizează posibilitatea de a uh, impune reechiparea autovehiculelor. Avem un proiect în acest sens, deci uh, acest proiect este în desfășurare și luăm foarte serios în calcul posibilitatea uh, reechipării pentru trecerea la următoarea normă Euro 7, pentru care am început deja studii pregătitoare. Mulțumesc. Iar acum uh, vă dau din nou cuvântul. Mulțumesc. O să răspund întâi uh, întrebării puse de domnul Gembrandi uh, legătură cu măsurile de piață puse în aplicare la nivel uh, național. Noi trimitem rapoartele noastre și uh, curților de conturi naționale. Acestea sunt însă libere să le trateze uh, așa cum doresc. Sunt de acord că ar trebui să punem mai mult accentul pe uh, discuțiile cu uh, curțile de conturi naționale, cu autoritățile naționale, pentru a încuraja studii similare la nivel național din dezbaterea de săptămâna trecută și din răspunsurile la uh, informările noastre în mass media, peste 95% din uh, răspunsuri au venit din Germania, în timp ce în restul statelor membre documentul nostru nu prea a fost uh, luat în considerație. Deci, Poate că celelalte state membre nu au suficientă, adică nu, nu sunt pe deplin conștiente de gravitatea acestei probleme sau nu sunt preocupate de rezolvarea ei. În ceea ce privește reechiparea autoturismelor, am auzit ce de intenționează comisia să facă. Nu știu ce aș mai putea eu să spun din partea Curții de Conturi. Până la urmă, e de competența statelor uh, membre acest lucru, iar în ceea ce privește acordul între Banca Europeană de Investiții și Volkswagen, noi uh, am prezentat în uh, documentul nostru ceea ce, informațiile de uh, natură publică în legătură cu acest uh, acord. E greu să vă dau uh, vreo opinie acum Uh, sau să vă spun dacă acest acord este regulă sau nu. Nu am uh, nu avem de unde să știm în acest moment cum a cheltuit uh, sau cum va cheltui Volkswagen acești bani. Ia, cum spuneam, în ceea ce privește re-echiparea, cred că deja Comisia a răspuns. Cam atât aș avea eu de spus. Mr. Gerbrandi, you want to... Domnul Gerbrandi, doriți să adăugați ceva? Da. Da, vreau să mulțumesc invitatului nostru pentru uh, răspunsuri și aș avea o, încă o întrebare, dacă îmi permiteți. Principala problemă este aceea a mașinilor care încalcă legea și care încă circulă pe drumurile noastre. Vedem că există programe naționale, precum în Germania, dar felul în care se rezolvă această problemă la nivel național, precum oferirea unor prime de 6.000 de euro pentru uh, aceste, uh, pentru preschimbarea acestor mașini. Ce vedem este că mașinile de fapt sunt vândute și reapar în alte state membre. Vreau să știu dacă există vreo organizație în Europa care poate să uh, organizeze lucrurile la nivel european. Până la urmă, asta e treaba Comisiei și cred că instituțiile europene trebuie să rezolve lucrurile la nivel european, nu să mute problema dintr-un stat membru în altul. Thank you. Well, this... Da. Această întrebare probabil că trebuie dezbătută la nivel interinstituțional sau între Comisie și statele membre, pentru că este limitat dreptul Comisiei de a acționa în această privință. Eu nu vă pot uh, da un răspuns foarte clar în legătură cu ce ar putea să facă Comisia Europeană nu știu dacă pot exista proceduri armonizate la nivel european care să fie în aplicate în toate statele membre. E adevărat că există mașini care depășesc limitele de poluare, dar dacă ele nu vor mai fi exportate în alte țări europene, atunci vor fi exportate în afara granițelor Europei și vor continua să polueze. În Statele Unite, de exemplu, măsura a fost fie se reechipează autoturismul, fie se reciclează. Calitatea aerului nu are până la urmă frontiere. Mulțumim și cu asta am ajuns la finalul întâlnirii noastre. Ne vedem după amiază.